So, I would like to welcome Commissioner Bulc. Eu urez bun venit doamnei comisar Bulc la comisia noastră pentru a prezenta o informare privind cea de-a 72-a sesiune a sesiunii Organizației Maritime Internaționale care a avut loc la Londra. Ne vom bucura să ascultăm opinia noastră, doamnă comisar în legătură cu strategia IMO, OMI privind reducerea emisiilor de la vapoare și în special în legătură cu provocările cu care se confruntă sectorul de shipping și privind îndeplinirea contribuțiilor sale la obiectivele pe termen lung ale acordului de la Paris. Ar, trebui, ar fi util să vedem cum poate susține Uniunea Europeană eforturile Organizației Maritime Internaționale pentru a menține uh, actuala, actualul avânt uh, spre îndeplinirea acestor obiective după adoptarea strategiei. De asemenea, sperăm să avem feedback-ul noastră în legătură cu alte puncte pe ordinea de zi care sunt relevante comisiei noastre, cum ar fi uh, un update al uh, implementării strategiei Sofet Cap, interzicerea combustibilor grei în zona arctică și evoluția în ce privește problema gunoiului oceanic gunoiurile aruncat în ocean. Așadar, înainte de a vă da cuvântul, vreau să subliniez excelenta cooperare între comisia noastră și serviciile comisiei cu care am colaborat în organizarea unei ședințe, uh, unei misiuni de succes a Comisiei Envi la Londra. Vă mulțumesc foarte mult, aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc pentru această oportunitate, doamnă președinte, doamnă Vălean, stimați vicepreședinți, sau vicepreședinte, cred că este unul singur prezent și stimați membri ai Parlamentului European, este o reală plăcere să mă aflu aici pentru a doua oară, dar uh, sunt în special bucuroasă să mă aflu aici pentru a vă uh, raporta în legătură cu ceea ce mulți consideră a fi un acord uh, Eh, extrem de important eh, în ce privește shipping internațional atins la Organizația Maritimă Internațională. După cum știți, atât eh, aviația cât și shipping-ul sunt așteptate să-și aducă contribuția pentru a realiza obiectivele de temperatură stabilite de acordul de la Paris și de aceea, asta e lucru pe care Uniunea Europeană l-a susținut în uh, OMI de mulți ani și un lucru care devine din ce în ce mai urgent uh, în lumina emisiilor care există. Cea de-a 72-a întâlnire a Comisiei de Protecție Marină și de Mediu a adoptat strategia uh, OMI de a reduce gazele cu efect de seră emise de shipping internațional. Ceea ce face semnificativ uh, această strategie este includerea unei, unui obiectiv cantitativ de reducere a Uh, emisiilor de cel puțin 50% până în 2050, comparat cu nivelul din 2008, în ideea de a decarboniza complet sectorul cu cât mai repede uh, cu putință, dar oricum nu înainte de sfârșitul secolului. Dacă vreți un comentariu, cred că în următorii 30 de ani tehnologia se va îmbunătăți dramatic, astfel încât putem să uh, așteptăm cu nerăbdare Uh, potențialul Vision Zero, deci uh, uh, emisii zero până în 2050. Dar dați-mi voie să mă întorc la Organizația Maritimă Internațională. Este pentru prima dată când se agrează un obiectiv absolut de reducere a emisiilor într-un sector industrial. OMI și sectorul de shipping în general merită felicitări pentru că au stabilit acest precedent și sper că și ICAO uh, va prelua această inițiativă și că vom putea să vedem planuri ambițioase și pentru aviație, așa cum uh, vedem și pentru uh, OMI. Cred că putem fi toți de acord că acest acord nu a fost ușor de realizat. Uniunea Europeană a fost elementul cheie care a făcut ca acest lucru să se întâmple acei dintre noastre care ați fost uh, prezenți la conferință puteți uh, depune mărturie că a fost uh, o provocare ca să ajungem în punctul în care ne aflăm astăzi. Multe țări au fost la început foarte puțin dispuse să accepte, să accepte obiective cuantificate pentru acest sector și a fost nevoie de negocieri foarte abile în afara sălii de ședințe pentru a face ca majoritatea țărilor membre să accepte această inițiativă. În acest efort, Uniunea Europeană și statele membre au jucat un rol crucial. Comisia a coordonat foarte bine uh, lucrurile și m-am întâlnit personal cu negocierii din statele membre în primele zile ale conferinței. Le-am oferit o susținere pentru ca să rămână puternici și uniți în discuțiile dificile care ne așteptau și cu toții, trebuie să spun chiar realmente cu toții, au făcut exact acest lucru. Uh, au făcut eforturi de contactare a unor țări terțe ca să le determine să-și uh, exprime raportul pentru strategie și trebuie să spun că în calitate de comisar UE am fost foarte mândră că am putut să colaborăm și să obținem rezultate uh, pe un subiect atât de important. Dar aș vrea de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră, colegilor noastre, membrilor uh, Parlamentului European Feria, Gutelan, Șuița și Ecaut, care ați, ați făcut parte din echipa Uniunii la Londra și ați jucat un rol foarte constructiv, contactând uh, foarte mulți parteneri de discuții la OMI, inclusiv uh, reprezentanța industriei și a ONG-urilor. De asemenea, Comisia și-a activat diplomația în susținerea acestui rezultat cu o alianță foarte puternică care a dus la crearea unei coaliții foarte ambițioase între reprezentanții industriei de shipping și alți parteneri internaționali, care au fost esențial pentru a avea susținerea necesară la sfârșitul zilei. Uh, nu în ultimul rând, o serie de inițiative politice, cum ar fi declarația Tony de Brum, uh, au ajutat la obținerea uh, susținerii politice necesare. Aici îmi voi să spun foarte clar că scopul inițial al strategiei reprezintă un prim pas foarte încurajator pe calea decarbonizării. Există un acord aproape general că strategia adoptată uh, la OMI reprezintă o bază pentru acțiuni viitoare în sector. Uh, obiectivul de reducere a emisiilor agrate reprezintă contribuția inițială a sectorului de shipping la realizarea uh, țintelor de temperatură ale acordului de la Paris, ținte care pot fi revizuite în timp. Și asta va fi extrem de util în momentul în care vom vedea că uh, calculele pe care le-am făcut în uh, trecut n-au fost neapărat corecte total și ne vom putea uh, confrunta și cu, amenințări și mai mari începește creșterea temperaturilor și atunci va fi nevoie ca toată lumea să își maximizeze nivelul de ambiție și să ia să facă pași suplimentari și sper că acordul uh, OMI va putea fi o sursă de inspirație. De ce este atât de important? Pentru că el oferă orientări clare industriei. Obiectivul uh, cuantificat din strategie va fi folosit pentru a pune acest sector pe calea cea bună în ce privește reducerea emisiilor și va stimula investițiile industriei în noi tehnologii cu uh, emisii reduse de carbon sau cu emisii zero de carbon. Industria are acum un mesaj foarte clar și anume că investițiile în uh, măsuri operaționale și uh, promovarea navelor verzi, precum și dezvoltarea unor uh, combustibili cu zero emisii de carbon, sunt imperative și vor da rezultate. Și mă bucură că uh, industria de shipping europeană și proprietarii de nave susțin această strategie și că au fost de partea noastră din prima zi. Sunt convinsă că pe măsură ce uh, uh evoluăm pe, acest, uh, pe această direcție, vom înțelege beneficiile uh, pe care această strategie le aduce pentru toată lumea. Strategia inițial adoptată conține o listă cuprinzătoare de uh, măsuri de reducere a emisiilor pe termen scurt, mediu și lung, care vor fi uh, examinate și vor fi adoptate pentru a face ca aceste obiective să fie îndeplinite. De asemenea, strategia confirmă faptul că măsurile aplicabile navelor uh, vor fi non-discriminatorii în ciuda uh, menționării unor uh, responsabilități comune, dar diferențiate și a principiului capabilităților. Strategia se asigură că măsurile obligatorii se vor aplica în mod egal, indiferent de pavilionul navelor. Strategia, de asemenea, este una corectă vorbește despre nevoia de a evalua impactul oricărei reduceri a emisiilor asupra statelor înainte ca măsura să fie adoptată. O um, atenție specială trebuie dată nevoilor uh, țărilor în curs de dezvoltare, mai ales țărilor care sunt uh, uh, statelor care sunt mici insule și sunt în curs de dezvoltare, țări SIDS și LDSIS. De asemenea, strategia identifică măsuri de susținere, inclusiv uh, creșterea capacității, cooperarea tehnică, cercetarea și dezvoltarea. Și uh, recunoaște rolul uh, pe care îl joacă măsurile finanțate de OMI și centrele de cooperare, proiectele de rețea care sunt folosite pentru creșterea și dezvoltarea capacității. Aceste lucruri au fost uh, uh, salutate și avem deja primele rezultate. Uh, acest nivel de ambiție poate fi crescut și mai mult. Strategia conține și un mecanism intern care îi permite să fie revizuită ca parte a strategiei adoptată pentru, până în 2023. Asta se va face ținând seama de datele uh, privind emisiile care vor fi disponibile în următorii ani pentru un sector care se estimează că reprezintă între 2 și 3% din emisiile globale de dioxid de carbon. Pot spune că avem uh, un cadru bun, bine definit, dar, desigur, mai e nevoie încă de multe lucruri de făcut în viitor și, așa cum uh, spunea și Parlamentul, munca trebuie să înceapă acum și sunt absolut de acord cu asta. OMI acum trebuie să cadă de acord asupra unui program de acțiuni de follow-up necesare pentru a implementa strategia și trebuie să obținem un acord în uh, MEP 73 pentru a începe procesul de dezvoltare a măsuri, și a agrearea măsurilor de uh, reducere a emisiilor. Aceasta este crucial dacă vrem să avem o șansă ca să adoptăm măsurile acestea până în 2023 și știm că acesta este obiectivul nostru agreat și mandatul nostru comun. Uh, haideți să spunem lucrurilor pe nume, nu o să fie ușor. O să ne confruntăm cu foarte multe provocări deci contez pe colaborarea strânsă și pe abordarea uh, în echipă pentru a avea rezultate în ce privește modelele operaționale uh, la scară largă. Acum, în concluzie, dați-mi voie să vă împărtășesc câteva gânduri pe acest subiect. Cred că, odată cu adoptarea strategiei inițiale OMI, sectorul internațional de shipping și-a demonstrat voința de a deveni parte a soluției și cred că acest mesaj a fost foarte clar și ar trebui să dăm uh, credit organizației pentru acest lucru. Dar, așa cum uh, am spus și înainte, va trebui să continuăm să facem presiuni pentru ca ei să uh, livreze cadrul și planurile concrete de acțiune. Uniunea Europeană va continua să joace rolul său de actor global puternic astfel încât ceea ce este agreat să devină realitate. Și vă asigur că Comisia va continua să monitorizeze progresele făcute uh, la OMI către obiectivele agreate și măsurile de acompaniere menite să se asigure ca că sectorul contribuie la eforturile de realizare a obiectivelor de la Paris. Dacă nu, se fac progrese semnificative până în 2023. Comisia va fi prima care să propună măsuri adecvate la nivel european. Dar astăzi, cred că putem fi satisfăcuți că am semnat un acord foarte bun pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Înainte de a încheia, dați-mi voie foarte rapid să mă refer la trei subiecte pe care le-ați menționat, doamna președinte, în intervenția noastră inițială. Mai întâi, aprobarea măsurilor care interzic combustibilul uh, care nu respectă limitele de conținut de sulf se așteaptă această măsură să fie adoptată la următoarea ședință din octombrie. Asta este așadar o acțiune foarte clară. În al doilea rând, OMI de asemenea a fost de acord să discute o interdicție a folosirii și transportării unor uh, combustibili grei în apele arctice. Ambele măsuri sunt importante pentru calitatea aerului, sănătatea cetățenilor și uh, protecția mediului arctic, care joacă un rol crucial pentru uh, clima uh, noastră, a Pământului. În al treilea rând, aș vrea să subliniez problema gunoiului aruncat în mare, care se bucură din ce în ce mai, mult, de, din ce în ce mai multă atenție din partea organizației OMI, care prin, interven, acționează prin intermediul Convenției de Protecție Marină, MARPOL, și aici vă invit să Uh, revizuim și propria noastră directivă privind uh, deșeurile uh, produs, provenite de la nave, care reprezintă contribuția Uniunii Europene la eforturile de a rezolva această problemă a gunoiului aruncat în mare și la stimularea economiei circulare. Mă opresc aici și aștept evident întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc din nou pentru că îmi dați ocazia să vă vorbesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar pentru informațiile pe care ne le-ați oferit. Acum dau cuvântul membrilor, dar mai întâi, desigur, o să încep cu membrii uh, delegației, cei doi copreședinți. Așadar, primul va fi domnul Faria. Dar domnul Faria este un gentleman și va interveni mai întâi doamna Goteland. And, uh, thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc, domnule Faria. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru angajamentul dumneavoastră. Știu că ați depus eforturi susținute în timpul conferinței și nu doar în timpul conferinței, ci și în perioadele așa zise de relaș. Deci vreau să mulțumesc Comisiei eh, pentru eforturile depuse și eh, Știm cu toții cât de importantă este cooperarea între statele membre, cooperare până la urmă intermediată de către Comisie. Și la această sesiune, să știți că cooperarea între statele membre a funcționat uh, bine și am reușit uh, să facem un mare pas înainte. Știm că statele membre ale Uniunii Europene vreau mai mult, vreau o ambiție de uh, reducere uh, a emisiilor până în 2050 cu peste 70%. Ambiția agreată este mult mai scăzută, dar până la urmă și acești 50% sunt un mare pas înainte. Și, de fapt, strategia în sine este un mare pas înainte, această strategie a OMI. Iată, prin această strategie OMI, într-adevăr, își dovedește angajamentele, angajamentul. Însă, important este ca și Comisia să continue eforturile și pe viitor. Comisia trebuie să exercite în continuare uh, presiune asupra părților semnatare, asupra membrilor OMI. Presiunea aceasta este necesară dacă e să atingem uh, obiectivele de la Paris. Vedem uh, că sectorul transportului maritim este responsabil pentru o mare parte dintre emisiile de dioxid de carbon și gaze cu efect de seră. Deci, dacă schimbările nu se produc cât mai curând cu putință, e clar că aportul transportului maritim la emisiile de dioxid de carbon va crește pe viitor. 70% pare să până în 2050 dacă lucrurile nu se uh, nu se schimbă. Deci împreună cu uh, sectorul aviației, acest sector al transportului maritim este o mare uh, problemă. Deci tocmai de aceea trebuie să uh, exercităm în continuare presiune. E important să avem măsuri concrete și asta în viitorul apropiat. La următoarea ședință al MEPC trebuie să să știm ce vrem. Trebuie uh, ca la următoarea ședință a acestui comitet uh, pentru protecția mediului maritim deci trebuie la această viitoare ședință să spunem cât se poate de clar care sunt acțiunile concrete pe care le așteptăm din partea Organizației Mondiale Maritime. Pentru că dacă lăsăm timpul să treacă, cu siguranță sectorul acesta uh, își va crește aportul la poluarea atmosferică. Deci Comisia trebuie să depună în continuare eforturi, să, trebuie în continuare să pună presiune asupra OMI și uh, vă asigurăm că în eforturile acestea Parlamentul European vă va sta întotdeauna alături ne dăm seama că genul acesta de acțiune este absolut uh, esențial atât pentru realizarea acordului de uh, Paris, de la Paris, cât și pentru sectorul uh, transportului maritim care trebuie să se reînnoiască și dacă nu o face în momentul de față, cu siguranță mai târziu va fi prea târziu. Nu alții trebuie să se ocupe de progresul tehnologic necesar în acest sector. Întotdeauna am exercitat presiunea asupra sectoarelor economice, am pus, uh, am exercitat presiunea asupra industriei per ansamblu de ce ar trebui uh, să, să fim uh, mai laxi când vine vorba despre transporturile maritime. Da, trebuie să ajutăm, dar eforturile trebuie să vină din partea acestui sector. Vă mulțumim, urmează domnul Faria. Vă mulțumesc, doamnă comisar. E întotdeauna o plăcere să vă avem alături de noi. Ați fost întotdeauna foarte proactivă la reuniunile OMI. Ați uh, luptat întotdeauna împotriva schimbărilor climatice. Știm că e, e bine să fim alături de dumneavoastră uh, pentru că într-adevăr, întotdeauna ați dat vadă de ambiție. Dumneavoastră spuneați că s-a ajuns la un acord de calitate. Eu aș spune că lucrurile nu stau chiar așa. Vorbeați uh, despre acest acord ca fiind un acord uh, de căpătâi un uh, acord care, odată pus în aplicare, va permite atingerea unui nivel de emisii zero până în 2050. Dar, doamnă comisar, haideți să fim serioși, lucrurile nu stau chiar așa. S-au evitat uh, angajamentele clare în uh, textul agreat, în ciuda dorințelor noastre. Dar acestea fiind spuse, să ne amintim de regulamentul din 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea, regulamentul adoptat la nivel european. Acest regulament cere navelor să raporteze să-și raporteze emisiile și uh, conform acestor dispoziții vom avea într-adevăr transparență și uh, date cât se poate de concrete pentru decidenții politici. Acum, uh, organizația maritimă internațională are propriul său sistem. S-a spus deja că acest sistem va fi uh, cel de referință și pentru deciziile luate la nivel european. Și în acest sens vreau să vă pun următoarea întrebare. Când anume va veni Comisia Europeană cu o propunere de revizuire a regulamentului privind monitorizarea, raportarea și verificarea? Și în al doilea rând, vreau să vă întreb cum anume se va asigura Comisia Europeană că datele cu privire la încărcături uh, vor fi într-adevăr uh, transparente. Pentru că se pare că încărcătura nu va fi, sau datele cu privire la încărcătură nu vor fi incluse în acest uh, regulament MRV, monitorizare, raportare și verificare reformat. Și datele transparente sunt absolut esențiale. Vreau să vă întreb de asemenea dacă Comisia Europeană vrea să fie vi, uh, și pe viitor ambițioasă sau dacă se va alinia ambițiilor mai scăzute uh, care stau la baza sistemului OMI. Și încă ceva. Într-un final, Organizația uh, Maritimă Internațională a decis să, uh, interzică combustibilul uh, greu în Antarctica. Dar ce se întâmplă cu Oceanul Arctic? Am fost uh, de curând la Universitatea maritimă internațională și am pus această întrebare reprezentanților OMI prezenți, dar bineînțeles n-am primit niciun fel de răspuns la această întrebare. Deci vă atrezez dumneavoastră. Acestea fiind spuse, așa cum a spus antevorbitoarea mea, eforturile dumneavoastră sunt uh, importante și ne stimulează și pe noi în eforturile noastre. Știu că sunteți ambițioasă și noi suntem ambițioși, uh, dar haideți să exercităm uh, presiune atât cât se poate asupra omii. Și încă ceva, doamna comisar. Din păcate, doamna Juicea n-a putut să fie prezidentă la ședința aceasta, prezidează Comisia AFET chiar în momentul de față, chiar în acest moment, deci își cere scuze pentru absență. Vă mulțumesc mult! Urmează acum domnul Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Bine v-ați reîntors în sânul nostru. M-am bucurat tare mult să vă văd la Londra. Și eu, la fel ca și colegii mei, nu pot decât să vă felicit atât pe dumneavoastră cât și pe colaboratorii dumneavoastră de la Comisie, pe, dumneavoastră de la comisie pentru eforturile depuse la Londra. Și în același timp trebuie să felicit președinția estonă care și-a continuat eforturile pe marginea acestui dosar. Uh, Uh, iată, un stat membru din Consiliu s-a simțit responsabil uh, de pregătirea uh, demersurilor preliminare ședinței de la Londra și lucrul acesta, genul acesta de, de pregătire este necesară înaintea tuturor ședințelor. Iată, nu deseori se întâmplă ca un stat să-și asume, să-și asume asemenea responsabilități, dar de data aceasta am avut Estonia, uh, Estonia, care a avut un rol uh, foarte important, uh, cel puțin la fel de important ca și insulele Marshall. Voi ajunge și la domeniul aviației, cu siguranță nu vă va surprinde asta, dar revenind la subiectul nostru, iată ne dăm seama că uh, presiunea funcționează. Cei de la OMI au simțit că trebuie să vină cu rezultate și asta e crucial. Oamenii din OMI și-au dat seama că nu pot uh, uh, să nu ajungă la un acord în cursul ședinței acesteia. Deci, iată, e, e important că să ne dăm seama că presiunea funcționează. I-am forțat pe cei de la OMI să vină cu acest uh, consens. Acum, în ceea ce se va întâmpla pe viitor, trebuie să recunosc că Întâlnirea de la Londra a dovedit că trebuie să ne facem uh, griji în legătură cu America Latină. Bine, uh, refuzul uh, Arabiei Saudite nu ne-a surprins, nici lipsa de încredere inspirată de Statele Unite ale Americii nu ne-a surprins, dar am fost surprinși oarecum de statele, reacția statelor din America Latină. Uh, Uh, aceste state se tem că se află departe de piața globală, um, prin urmare uh, refuză genul acesta de, de uh, decizii. Tocmai de aceea trebuie să susținem statele acestea. Acum, în ceea ce privește acordul în sine, într-adevăr, este un acord de referință dacă ne raportăm la acordurile OMI, dar dincolo de nivelul de referință reprezentat de acest uh, acord, uh, nu trebuie să uităm importanța industriei. Uh, uneori trebuie să lăudăm industria și iată, de data aceasta, reprezentanții industriei au acționat în sensul atingerii acestui acord. Reprezentanții industriei au spus pe la finalul conferinței că chiar își doresc Uh, genul acesta de ambiții. Deci, iată, ne dăm seama că industria merge mult mai departe decât uh, unele guverne. E dureros să recunoști așa ceva, dar până la urmă, dacă se ajunge pe baza acestui angajament la un acord, uh, nu putem decât felicita industria. După aceea, e clar că e nevoie de un follow-up. Haideți să fim uh, sinceri, uh, obiectivul acesta este doar un pas înainte, mergem mult mai departe decât cele discutate la ICAO, dar nu mergem mână în mână cu acordul de la Paris. ICAO poate într-adevăr uh, susține că are primul acord, este prima organizație care are un acord global, dar OMI până la urmă vine cu un acord care poate fi pus în practică. Deci uh, Trebuie să recunoaștem că acesta este un pas important înainte, dar pasul acesta trebuie să fie urmat de alții. Avem nevoie de ambiții uh, mult mai ambițioase, de, de o ținte mult mai ambițioase, dar uh, tocmai în acest uh, sens aș avea o întrebare du- pentru dumneavoastră, doamnă doamnă comisar. Vorbeați despre ambiții și planul de acțiune. Uh, din intervenția dumneavoastră reieșea că planul acesta de acțiune va fi livrat cândva în următorii ani. Eu consider că există măsuri care pot fi luate imediat uh, și măsurile acestea imediate sunt absolut uh, esențiale. Nu trebuie să așteptăm 5 ani pentru stabilirea lor. După aceea, uh, anul 2030. Dacă luăm ambiția aceasta în uh, serios, înseamnă că uh, până în 2030 noile vase trebuie să aibă emisii zero, pentru că vor mai exista vase vechi care vor funcționa în continuare. Deci înseamnă că și Uniunea Europeană trebuie să se gândească ce va face cu toată infrastructura de gaz natural lichefiat din uh, sectorul acesta al transportului maritim. În momentul de față, Uniunea Europeană investește într-o infrastructură care nu va mai putea fi folosită după 2030. Noi avem nevoie de zero emisii până în 2030 și iată, facem investiții într-o uh, infrastructură care nu ne ajută nici pe departe să atingem ambiția asta. Și acum, în final, doamnă comisar, ICAO, aviația. Știu că de fiecare dată vă bucurați în momentul în care reușiți reușiți uh, să atrageți alte state care să participe la faza voluntară. Dar știm cu toții că acordul, care oricum era slab de la bun început, este dinamitat uh, pe zi ce trece. Dacă ne uităm, spre exemplu, la regulile cu privire la proiectele de compensare, ne, ne dăm seama că cam așa stau lucrurile. Tare mă tem că acest acord nu va da rezultate. Faptul că sectorul maritim a venit uh, acum cu astfel de angajamente ar trebui să ne încurajeze să exercităm presiune asupra uh, sectorului aviatic. Și uh, în, tocmai de aceea, în faia de parcurs pentru 2050 a Comisiei ar trebui să fie inclus și sectorul aviatic. Uh, dacă am face asta, ne-am asigurat că exercităm presiune nu doar asupra transporturilor maritime, ci și asupra ICAO, pentru că dacă aviația rămâne așa de o, de o parte, cu siguranță clima nu se va redresa pe viitor. Oricum, mulțumesc! Mulțumesc mult și vă mulțumesc și pentru eforturile legate de instalațiile portoare de preluare. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Lize, cred că dorește să intervină și dacă mai există alți colegi, uh, vă rog să-mi indicați. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Pare să fie un mare pas înainte. Nu mai speram la el. Tocmai de aceea mulțumesc tuturor celor care au lucrat la atingerea acestui acord. Dar trebuie să fiu de acord și cu cei care spun uh, că acordul acesta nu merge mână în mână cu acordul de la Paris. Tocmai de aceea, domnule comisar, am fost foarte încântată în momentul în care ați spus că doriți să exercitați presiune și pe viitor, că doriți uh, pas cu pas să întăriți uh, chiar mai tare acest acord. Am uh, o singură întrebare concretă, la care are de a face cu contextul. Aveam uh, anunțată propunerea Comisiei cu privire la regulamentul uh, referitor la monitorizare, uh, raportare și verificare, deci anunțul se făcuse pentru mai, dar iată că propunerea aceasta a fost amânată și mai mult decât atât aud că Comisia Europeană nu vrea să vină cu noi propuneri din iunie încolo. Mi se pare absolut absurd. Uh, noi ne dorim să vină noi propuneri din partea Comisiei Europene și acesta este un domeniu în care clar avem nevoie de o propunere din partea Comisiei. Este vorba despre o răspundere internațională pe care o avem, este vorba despre un sector absolut esențial și tocmai de aceea vă rog, doamnă comisar, să veniți cât mai repede cu o propunere pe tema aceasta. Vă rog să transmiteți mai departe colegilor din comisie un semnal cât se poate de clar, și anume că este inacceptabil ca din iunie încolo Comisia Europeană să nu mai vină cu nicio propunere legislativă. Să nu uităm că anul viitor vom avea o nouă Comisie Europeană, care cu siguranță în prima perioadă nu va veni cu nicio propunere legislativă și iată că stăm pe tușă doi ani de zile, ori așa ceva este inacceptabil. Noi considerăm că există probleme flagrante care trebuie să fie tratate chiar după luna iunie. Thank you very much. Someone else? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Dali, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc doamnei comisar. Mi-aduc aminte că ne aflăm chiar aici cu dumneavoastră și uh, veneați să ne spuneți care sunt ultimele evenimente uh, față de uh, ce se întâmplase și de data asta trebuie să vă spun că semnalele sunt foarte pozitive. Aș vrea Uh, totuși să mergem mai departe, pentru că vorbim despre 2050, uh, mai e mult timp până atunci și trebuie să ne asigurăm că vom face ceva între timp, pentru că pe mine, pentru mine 2050 e pe termen lung, dar avem nevoie și de măsuri pe termen mediu și scurt, ca să ne asigurăm că și sectorul maritim își va reduce cu adevărat emisiile așa cum se întâmplă și cu celelalte eh, sectoare. Și vreau să vă întreb dacă Comisia se gândește și la obiective sau măsuri pe termen mediu și scurt pentru a ajunge la reducerile finale pe care le dorim. Spun asta pentru că atunci când vorbim despre ținte pentru 2050, sunt îngrijorată că ne așteaptă o perioadă lungă de timp în care nimic sau aproape nimic nu se va întâmpla și, eh, până la urmă, pe final, sectorul respectiv le va spune acum nu mai avem timp pentru a face tranziția. Și aș mai sublinia un lucru. Fiecare sector de activitate trebuie să-și aducă contribuția, pentru că ceea ce uh, discutăm noi aici depășește responsabilitatea unui sector sau a altuia. Nu putem avea sectoare de activitate care să nu își aducă contribuția la reducerea generală a emisiilor, pentru că, e clar, că avem sectoare la care ne adresăm pentru a le cere astfel de reduceri și fiecare trebuie să își aducă contribuția în mod proporțional pentru a ajunge la reducerea globală pe care ne dorim. M-a bucurat faptul că ați menționat că în acești uh, 30 de ani sunteți convinsă că tehnologia se va dezvolta și eu una cred uh, că tehnologia se dezvoltă foarte rapid și în acest sector și indiferent că e vorba de un sector sau de altul uh, care vor uh, promova anumite schimbări și care ne vor menține într-o anumită zonă uh, confortabilă, aceasta va avea un impact pe termen lung și ne va împiedica să fim lideri uh, și să fim cu adevărat competitivi față de cei din alte sectoare de activitate sau de pe alte continente. De aceea mi-aș dori ca sectorul maritim să fie un adevărat lider din punctul de vedere al inovării, al tehnologiei și al contribuției. Și sunt convinsă că tehnologia se va dezvolta, dar Uniunea Europeană trebuie să uh, ofere și impulsul necesar pentru măsuri pe termen scurt și mediu. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, doamnă comisar, ne întoarcem la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru încurajări și pentru presiunea pe care o simt că o exercitați asupra mea. Eu sunt cea din tâi care își dorește să elimine externalitățile uh, negative uh, din acest sector asupra uh, societății. Sperăm să eliminăm în sfârșit toate aceste externalități negative pentru a profita pe deplin de pe urma mobilității. Și, bineînțeles, poluarea, problemele de sănătate, de mediu, toate acestea mm, ne oferă date statistice care sunt de-a dreptul șocante, cu morți premature, impresionante, 23% din punctul de vedere al traficului și dacă nu facem nimic, cifrele vor crește și vom deveni cel mai mare poluator. Nu trebuie decât să ne facem datoria din acest punct de vedere, pentru că trebuie să conștientizăm în permanent societatea asupra acestor externalități negative pentru a, a conștientiza fiecare cetățean, fiecare companie și doar atunci vom avea succes pentru a stabili obiective ambițioase. Dacă nu suntem conștienți, nu vom trece la acțiune. Și Comisia oferă acum date statistice din ce în ce mai bune pregătim chiar și o definiție specială care va fi prezentată peste câteva săptămâni pentru a vedea ce înseamnă de fapt procesul de decarbonizare, cum poate fi evaluat și cum poate fi inclus în modelul de guvernanță dincolo de uh, indicatorii de ocupare și alții, pentru a putea calcula impactul negativ și economiile ce pot fi făcute de pe urma acestor acțiuni în vederea atingerii acelui obiectiv uh, de zero emisii până în 2050. Deci trebuie să menținem presiunea pentru următorii ani. Foarte pe scurt, uh, pentru a preciza întrebările pe care mi le-ați adresat. Măsuri candidat în uh, cadrul strategiei OMI. Lucrurile vor începe în luna iulie se vor stabili și grupurile de lucru și primele întâlniri sunt stabilite pentru octombrie anul acesta. Ne vom centra pe un plan de acțiune pentru măsuri pe termen scurt. Câteva dintre elementele care au fost prezentate și pot să vă spun că pe această listă nu avem măsuri prea uh, inovatoare, dar avem propuneri concrete, indicatorul de eficiență energetică, Uh, eficiența navelor, iată elemente pe care le dezbatem la ora actuală. Și cred că ar trebui să facem eforturi suplimentare pentru a ajunge la niște uh, elemente tangibile pe termen scurt care să fie propuse la întâlnirea din octombrie MEP 73. Vom uh, urma lucrările și în următorii uh, 5 ani. În ceea ce privește MRV-ul, pot să vă spun că obligațiile internaționale sunt clare, ne-am luat un angajament clar și există și un termen care a fost amânat un pic. După vacanța de vară ne așteptăm să putem prezenta și o propunere. Ne aflăm în faza finală a studiului de impact. Este uh, dosarul uh, colegii mele dar cooperăm îndeaproape pentru cele două sectoare de activitate și sunt convinsă că vom putea prezenta niște propuneri concrete după vacanța de vară. O altă întrebare s-a referit la uh, arc, zona arctică și uh, combustibilii grei. Uh, MEP a cerut subcomisiilor de lucru să se gândească la această chestiune uh, pentru următoarele ședințe de lucru de la începutul anului 2019 și am fost informată că în ceea ce privește Antarctica și uh, utilizarea și transportul de uh, combustibil greu, ele sunt deja acoperite de Convenția MARPOL. Deci am răspuns și la întrebarea pentru Arctic. Colegul Utland mi-a adresat o întrebare legată de planul de acțiune. Mi-am luat un angajament foarte clar și uh, nu am avut suficient timp pentru a ajunge la un acord în acea săptămână pe uh, planurile de acțiune dar angajamentul a fost clar să dezbatem și să ajungem la un acord pentru cel puțin trei planuri de acțiune pe termen scurt. Iată promisiunea pe care ne-am luat-o în săptămâna de negociere. Aș uh, mai reveni la un alt element menționat de dumneavoastră. Este adevărat că am avut o problemă cu Brazilia, Argentina, cu America Latina, însă ceea ce a fost interesant a fost că aceste țări uh, se simt ca fiind operatori logistici, deci nu sunt doar mari proprietari de nave și analizează uh, descărcarea dintr-o perspectivă diferită. Mi-am dat seama de asta când i-am ascultat că poziția lor, percepția pe care o au, Uh, și provocările pe care le-au prezentat sunt cu totul diferite de cele pe care le-am discutat noi. Am analizat această chestiune și cu serviciile competente pentru a găsi o abordare bună și din punctul lor de vedere, care este diferit de cel al altor țări precum Grecia sau uh, alt uh, stat de pavilion important. Poate vom avea ocazia să îi aducem și pe ei alături de noi. Bineînțeles, Statele Unite și Arabia Saudită reprezintă cazuri speciale. Ceea ce a fost interesant, pentru că Arabia Saudită în general se plânge de ce căutăm atât de mult uh, petrol când uh, există multe alte, uh, de ce ne referim tot timpul la petrol când există alte posibilități de decarbonizare și eu am spus că problema nu este petrolul, ci uh, sistemul disproporționat și poluarea care rezultă din utilizarea disproporțională a acestui uh, combustibil. Sper să avem în curând noi inovări, noi tehnologii curate care să ne ajute și tocmai de aceea Comisia dorește să-și mențină atitudinea de neutralitate din punct de vedere tehnologic și să susțină orice uh, Uh, duce la o mobilitate curată. O vom face uh, în următorii ani și peste trei ani sunt convinsă că lucrurile se vor schimba cu adevărat. Un ultim comentariu despre aviație. Aviația este un exemplu excelent pentru că în urmă cu trei ani nimeni nu vroia să vorbească despre avioane hibrid sau electrice, nu se făceau investiții și acum Rolls-Royce a anunțat că până în 2030 vom avea noi motoare de propulsie pentru avioane, Airbusul de asemenea și toate marile companii producătoare de aeronave lucrează pentru a avea modele hibride și electrice, deci au apărut tot felul de soluții între timp. Și iată avem motive de optimism de aceea mi-aș dori să rămânem în acest uh, sistem și să uh, continuăm în, uh, și pe viitor cu presiuni pentru a avea ambiții din ce în ce mai mari pentru viitorul ciclu. Sunt convinsă că vom ajunge la un nivel de ambiții și mai ridicat, dar dacă vă aduceți aminte ce, se va, ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, ICAO practic uh, a prezentat acest acord. Uh, eu spuneam că nu putem uh, ajunge la aceste angajamente și iată, au trecut doi ani și ambițiile sunt și mai mari. Deci sunt absolut de acord, merită să discutăm între noi, merită să uh, ducem această campanie de conștientizare și să ne simțim confortabil cu această temă. Ar trebui să devină o discuție de zi cu zi, ceva obișnuit pentru noi toți și tocmai de aceea vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o și uh, întotdeauna mă bucură presiunea pe care o exercitați pentru ca lucrurile să meargă și mai bine. Mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsurile interesante. Dar cineva dorește să intervină? În ceea ce privește noul MRV, care ați spus că va veni în curând, sper și eu, și dacă e posibil înaintea vacanței de vară, pentru că altfel tot timpul acesta este pierdut, așa cum spunea și domnul Lize. Avem alegeri la anul, nu știm uh, cum va fi reprezentată noua comisie și nici noul Parlament. Um, pentru a ne gândi însă la datele reale pe care le avem. Credeam că am fost destul de clară. Încheiem acum studiul de impact și până la toamnă vom prezenta datele. Dar eh, avem prea puțin timp la dispoziție. Ne așteaptă alegerile în luna mai. Deci, practic, totul este blocat între timp. Și, doamnă comisar, oricum, din punctul de vedere al transparenței, și datele uh, de încărcare reale. Acestea sunt aspecte fundamentale pentru MRV. Vreau să vă întreb dacă aceste date vor fi puse deoparte și dacă da, atunci OMI a câștigat și vom uh, arăta lumii că am uh, renunțat la ambițiile noastre. Oare așa se va întâmpla? Dumneavoastră ne propuneți ca la următoarea revizuire să uh, renunțăm la aceste date de încărcare reale. Dar toate elementele pe care le-ați menționat fac parte din studiul de impact, însă nu pot să vă dau mai multe detalii acum, pentru că, după cum spuneam, studiul nu s-a finalizat. Nu vreau să fac comentarii suplimentare, dar voi urmări îndeaproape ce se întâmplă, voi Uh, vorbi cu doamna Calniete săptămâna viitoare, pentru că acum ne este la Bruxelles, și vom vedea dacă uh, putem grăbi procedura, voi prezenta această îngrijorare, însă toate elementele pe care le-ați menționat sunt oricum analizate, fie că e vorba de transparență sau de altele. Mulțumesc încă o dată, doamnă comisar. Sperăm să ne întâlnim și cu alte ocazii pentru a continua Uh, dezbaterile noastre pe puncte de interes comun. Vă mulțumesc și eu. we move to an exchange of views with the Commission on... Trecem acum la un schimb de opinii cu Comisia în ceea ce privește cancerul sistemului digestiv. Din partea DG Sante uh, îl avem pe domnul John Ryan, pe care rog să ia cuvântul în primul rând, după care voi da cuvântul colegilor și v-aș ruga să vă înscrieți prin ridicarea mâinii. Vă rog, de la Comisie. Domnule Ryan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am pregătit uh, câteva uh, slide-uri care sper să ilustreze ce am de spus. Vreau să vă mulțumesc pentru această invitație de astăzi, uh, pentru a vorbi despre cancerul intestinal și pentru a vă oferi informații specifice în acest domeniu. În primul rând, vreau să vedeți ce înseamnă tipul acesta de cancer, statistic vorbind, în Uniunea Europeană. Avem sistemul de informații uh, pe teme cancerigene în slide-ul care urmează. Vedeți aici cancerul intestinal reprezintă 20% din toate tipurile de cancer în cele 28 de state membre și uh, cancerul colonor rectal este cel mai predominant la bărbați și al doilea la femei. Cifre uh, de care trebuie să ținem cont, foarte importante. În al doilea rând, pentru cancerul colonorectal este cel de-al doilea care are o legătură directă cu mortalitatea la bărbați și uh, la femei. Vedem și estimările pentru 2018. Uh, ne așteptăm la peste 300.000 de astfel de cazuri uh, cu peste 50.000 de femei care sunt afectate de această boală în Uniunea Europeană tendințele actuale. Vedeți că analiza tendințelor uh, actuale nu este prea optimistă. Uh, un număr uh, în creștere al cazurilor care vor fi detectate și, de asemenea, tendința de mortalitate ne arată că în ultimii ani totuși s-au făcut progrese. Iată de ce pentru acest tip de cancer colonorectal el rămâne o prioritate pentru că vedem că el reprezintă o povară destul de mare în rândul celorlalte tipuri de cancer. Putem fi și oarecum optimiști pentru că acest tip de cancer poate fi prevenit, se poate face un diagnostic uh, uh, prealabil, dacă se face screeningul necesar, poate se pot salva vieți omenești. În ceea ce privește recomandările care au fost publicate anul trecut pentru uh, screeningul uh, pentru astfel de cancer, ele urmează să fie implementate și puteți vedea că 20 de state europene în ziua de astăzi au uh, programe specializate de screening, așa cum uh, uh, am văzut și în raportul care a fost publicat în urmă cu 10 ani. Avem 20 de țări care au astfel de programe de screening și am estimat că peste 150 de Uh, mii de persoane între 15 și 70 de ani în Uniunea Europeană, în statele membre, sunt uh, uh, ținta acestor programe de screening. Iată o cifră importantă care ne arată că există un număr important de persoane care sunt acoperite de aceste programe. Totuși, implementarea se face diferit de la o țară la alta, inclusiv testele și protocoalele medicale utilizate și uh, Comisia a arătat anul trecut că trebuie să se facă eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți uh, procesul de implementare și performanțele de screening. Nu știu dacă ați văzut uh, știrile din ziare în ultimele săptămâni. Au existat scandale majore în uh, două state membre în special care se refereau la calitatea controlului pentru aceste programe de screening, de diagnosticare a cancerului. Deci, se vede că sunt lacune în ziua de astăzi care trebuie rezolvate. În ceea ce privește uh, cancerul uh, colonorectal, uh, incidența va fi probabil din ce în ce mai mare, de asemenea speranța de viață este importantă și ar trebui să ne centrăm din ce în ce mai mult pe îmbunătățirea programelor de screening. Susținem practic trei inițiative pe care le-aș menționa aici și care se referă la programele de screenere, screening. În primul rând, o listă cu 12 indicatori pentru a reduce riscul de cancer, inclusiv uh, testele pentru cancer, uh, reducerea consumului de alcool și tutun, uh, indicele corporal sănătos, care este urmarea unei diete sănătoase, de asemenea vaccinarea copiilor pentru diabetul 2 și participarea la programele de screening naționale. Toate aceste acțiuni vor fi finanțate printr-un program uh, comun la nivel european, un program de sănătate care a fost uh, lansat chiar acum două-trei săptămâni. Acesta este primul punct. A doua inițiativă se referă la asistența tehnică pe care o oferim și care este organizată. Două țări ne-au cerut deja o astfel de asistență tehnică cu nevoi specifice și aceasta va fi finanțată prin bugetul comunitar noi încercăm chiar la ora aceasta să identificăm țările care au nevoie de astfel de programe și să organizăm finanțarea. În al treilea rând, o altă inițiativă este aceea de a îmbunătăți calitatea screeningului și tratamentului oferit, recomandări în ceea ce privește bunele practici. Toate acestea vor fi disponibile pentru cetățeni, pentru pacienți, pentru organizațiile de sănătate și așa mai departe. Din punctul de vedere al al uh, felului în care abordăm aceste tipuri de uh, boli necontagioase și în special cancerul. Avem uh, obiectivele de dezvoltare durabilă care ne oferă o țintă foarte clară de îmbunătățire și statele membre și-au luat un angajament alături de comisie pentru a atinge aceste obiective. Tocmai de aceea utilizăm obiectivele internaționale ca uh, puncte de referință. Încercăm să identificăm și să implementăm bune practici uh, sau intervenții care au fost evaluate ca având consecințe pozitive. Este un lucru pe care îl facem alături de statele membre și sperăm să reușim să scădem intervențiile necesare uh, pentru ca uh, bunele practici și intervențiile uh, care s-au dovedit eficiente să fie implementate pe larg. Comisia a susținut și eforturile de implementare la nivel național, utilizând bugetul european prin programul de sănătate, dar și prin alte sisteme sau mecanisme de finanțare comunitare. Lucru care s-a făcut pentru boli precum cancerul. Pot să spun că cinci state membre s-au oferit voluntar pentru aceste programe de screening pentru cancerul colonorectal uh, pentru a avea acces la finanțare pentru programe naționale. Deci lucrăm în mod activ cu statele membre pentru a identifica intervențiile care ar trebui extinse la nivel național sau susținute. Aș menționa că depășim practic uh, parteneriatele obișnuite pe care le avem, uh, am fost susținut și de BEI recent, tocmai pentru a alege niște criterii de selecție potrivite pentru centrele de terapie prin uh, protoni și uh, investiții în aceste centre de cercetare. Deci puteți vedea că avem priorități pe care le analizăm cu statele membre, ținem cont de obiectivele internaționale și încercăm să alegem anumite intervenții specifice care să ajute statele membre, în special cele care se află în situația uh, cea mai proastă pentru a îmbunătăți standardele la nivel general. Ce privește presiunile și provocările care se confruntă sistemul de sănătate, sunteți conștienți de ele ca și mine. Uh, ele vin din populația care îmbătrânește, din bolile cronice, creșterea nevoii de servicii de sănătate, tehnologii și tratamente noi și scumpe. Toate acestea pun presiune pe niște resurse limitate. Prin urmare, este foarte important ca sistemele de sănătate să fie reformate, pentru a pune un, un accent mai mare pe prevenire și pe screening, care să ajute la reducerea poverii generale în timp asupra sistemelor noastre de sănătate. De asemenea, sperăm că analiza pe care Comisia o face cu ECD-ul și cu Observatorul de Sănătate și, de asemenea, și în profilul noastre de țară, ne va permite să identificăm uh, goluri, golurile și să îmbunătățim planul național privind cancerul. Asta este o prezentare mai mult sau mai puțin generală a situației cu cancerele digestive și uh, acesta este un aspect foarte important și anume că avem registre la nivel european de o anumită calitate pentru a fi conștienți de uh, care este situația reală pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director, dragi colegi. Deschid uh, discuția puteți interveni. Voi da mai întâi cuvântul domnului Poci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnule pentru că ați venit. Sunt conștient de dedicarea noastră față de acest domeniu și sigur apreciez munca noastră uh, și a Comisiei în domeniul cancerului și mai ales în domeniul cancerului colorectal, dar e doar o parte a subiectului pentru că astăzi vorbim despre cancere digestive și un număr ridică un, semn, un semnal de alarmă pentru ce se întâmplă acum, pentru că uh, cancerele digestive cauzează 365 de mii de decese pe an în Europeană. Deci o mie de oameni care mor în fiecare zi de cancere digestive și mass media e complet tăcută în legătură cu acest subiect. Vă imaginați ce s-a întâmplat dacă ar fi o mie de victime ale atacurilor teroriste pe zi sau a unor uh, dezastre aeriene? O mie de oameni. Deci prima întrebare este ce putem face despre asta? Pentru că nimănui nu pare să-i pese prea mult. În al doilea rând, avem un inamic în acest domeniu, și anume cancerul pancreatic. Multe cancere pot fi prevenite, de exemplu, cancerul colorectal poate fi prevenit prin screening și poate fi tratat dacă este detectat în stagii incipiente. Asta nu e posibil pentru uh, cancerul pancreatic. Opțiunile de diagnostic sunt foarte limitate și cele de tratament și mai limitate și când e diagnosticat acest tip de cancer e întotdeauna prea târziu pentru tratament. Deci Cancerul pancreatic uh, e o sentință de condamnare la moarte când ai un astfel de uh, diagnostic. Câteva cifre. 54% din europeni spun că nu știu nimic de cancerul pancreatic. Este cel mai ucigător cancer. Rata de supraviețuire la 5 ani este de 3%. Uh, pentru cancerul de plămâni este 12% și pentru cel uh, colorectal 60%, uh, pentru cancerul de sân sau de prostată 50%. Ratele de supraviețuire s-au îmbunătățit așadar la multe cancere, dar a, practic deloc la cancerul pancreatic. Și se prevede o creștere față de 2010 până anul viitor de aproape 50% dar uh, e greu de identificat simptomele, e greu de diagnosticat la timp uh, acest, uh, această boală. Principalul motiv pentru mortalitate este incapacitatea de a detecta de vreme și inexistența unor tratamente eficiente. E o boală sever subfinanțată. Boala primește mai puțin de 2% din toate fondurile de cercetare pentru cancer. Este absolut vital ca pacienții să primească un diagnostic cât mai rapid și să intre în, în uh, operație, dar asta nu se întâmplă. Deci știm ce fel de acțiuni sunt necesare, screening, politici, diagnosticare timpurie, uh, cercetare, uh, includerea tuturor acestor măsuri în politicile europene, măsuri de cercetare și de prevenție, instrumente pentru diagnoză timpurie, noi tratamente eficient, mai eficiente. Ați vorbit de corectarea datelor și vă mulțumesc foarte mult. Avem nevoie de o creștere a conștientizării uh, publicului și a responsabililor uh, de politici în legătură cu cancerul pancreatic și simptomele lui și, evident, avem nevoie de implicarea statelor membre. Întrebarea mea, care este părerea noastră? Cum putem realiza aceste scopuri și, în special, în cazul cancerului pancreatic? Vă mulțumesc! Doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mă bucur că putem discuta un subiect care e atât de important pentru toți cetățenii, concetățenii noștri, cancerul, bine, prin intermediul acestui subiect mai uh, particular și anume cancerele digestive, se insistă foarte mult pe nevoia de prevenire, de depistare și se știe că pentru cancerul colorectal este extrem de important acest lucru prevenirea și depistarea timpurie. Dar mulți dintre concetățenii noștri în Europa se tem de acest diagnostic și de aceea sunt cumva reticenți să își facă analize uh, într-un mod preventiv. Așadar, cum să facem să dedramatizăm această situație ca să stimulăm populația să își fac analize mai des? Asta e o întrebare pe care ne-o punem. Pe de altă parte, n-ați spus, dacă am înțeles bine, că cinci state membre au cerut ajutor comunitar prin intermediul programului de sănătate. Când uh, ne gândim la câtă muncă trebuie făcută pe cancer în general, trebuie să ne punem întrebarea dacă avem mijloace suficiente pentru că acum discutăm cu toții de viitorul cadru financiar multianual, de program, viitorul program financiar. Și de fiecare dată îmi spun că sănătatea e ruda săracă întotdeauna. Azi dimineața am primit un document uh, din partea Comisiei Europene care m-a uh, alertat că uh, sănătatea era pusă acolo undeva între migranți și nu știu ce alte subiecte și asta e șocant. Cred că trebuie să fim cu toții foarte uniți Uh, și știu că în comisia noastră se fac demersuri, dar trebuie realmente să facem presiuni bugetare ca să putem să răspundem la așteptările concetățenilor noștri în legătură cu această problemă generală a cancerului, nu doar cancerele digestive. Ați vorbit de cancerul pancreatic, dar există și tumorile cerebrale, cancerele pediatrice de care am uh, avut ocazia să vorbim altă dată. Deci există atât de multă muncă de făcut și uh, răspunsul, răspunsurile pe care le-am putea da ar putea să arate valoarea adăugată pe care o aduce Uniunea Europeană, ar putea să arate acest lucru concetățenilor noștri. Deci vă întreb, domnule reprezentant al Comisiei, dacă estimați că finanțările pe care le avem sunt suficiente, eu una nu cred că sunt niciodată suficiente în domeniul sănătății și cum putem ajunge să-i stimulăm mai mult pe concetățenii noștri să participe în acest demers de depistare precoce, fără de a să aibă această teamă și această reticență. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Groste. Doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc comisiei Mă bucur că discutăm acest subiect, uh, cancere digestive, pentru că este a doua cea mai comună cauză de deces după cancerul uh, pulmonar la bărbați și cancerul de sân la femei. Sunt două chestiuni pe care vreau să le subliniez. Mai întâi, în cadrul uh, obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, susținut atât de Comisie cât și de statele membre, finanțarea bolilor netransmisibile, prin urmare și a de, cancerelor digestive, nu acoperă prevenția în totalitate și 80% aproape se cheltuie pe uh, boli cronice, dar doar 3% se cheltuie pe prevenire. Și asta este un aspect foarte important pe care, în opinia mea, trebuie să-l subliniem, pentru că eu cred că noi, cei care suntem uh, autorii politicilor, trebuie să înțelegem impactul pe care programul de sănătate publică al Uniunii Europene poate să-l aibă și asupra acestui subiect. Adesea auzim că aproximativ jumătate din cancere se pot preveni și prin uh, factori de stil de viață, consumul de alcool, obezitate, tutun și așa mai departe. Toate acestea pun o presiune asupra sistemului de sănătate și cu, asta, cu toate astea, sublinierea stilului de viață nesănătos nu e suficientă. Trebuie să introducem și un program de screening eficient la nivel european pentru detecție timpurie. Și asta este al doilea meu uh, comentariu. Pentru a avea o politică de screening eficientă, trebuie să ținem seama de faptul că aceste cancere digestive nu depind de vârstă. De exemplu, doar în Uniunea Europeană există 6.000 uh, de cazuri noi pe an și programul existent de screening Uh, pentru cancer digestiv este deocamdată bazat pe un angajament voluntar al statelor membre. Uh, eligibilitatea de vârstă variază începând cu 31 de ani uh, la în Bulgaria până la 60 de ani și peste în alte țări membre, inclusiv țara mea proprie și în general statele membre încep screening-ul la vârsta de 50 de ani, ceea ce în unele cazuri e prea târziu. Uh, screeningul, după cercetători, ar trebui să înceapă undeva între 45-49 de ani, uh, pentru că asta ar duce la o rată de detectare mai ridicată. Deci aș vrea să știu cum putem să ne asigurăm, uh, să oferim cele mai bune practici ca să ne asigurăm că, pe cât posibil, statele membre își pot armoniza măcar vârsta de eligibilitate pentru screening și dacă putem să ne asigurăm că programul de screening începe la vârsta la o vârstă medie uh, la care să fie cât mai eficient, ca să se abordeze această problemă uh, cât mai eficient și într-un moment în care poate fi abordată cât mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, altcineva? Dacă nu, atunci, dacă cum domnul Ivan, aveți uh, ocazia să răspundeți. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și pentru pozițiile noastre foarte puternice. Dacă aș putea să încep cu prin a spune ce s-a făcut uh, în ce privește cercetarea pe cancer digestiv. Am uh, cifre care ar putea să fie interesante pentru noastră, deși în sine nu spun foarte multe. În, cadrul, în programul cadru 7, cam 15% din suma totală s-a cheltuit pe cancere. Din suma totală cheltuită pe cancer a fost dedicată cancerelor uh, digestive și cifre cam la fel și în programul Horizon 2020. Deci dacă luați programul cadru 7 s-au cheltuit 1,5 miliarde pe cancer, 15% din acestea pentru cancere digestive. Tipurile de proiecte care au abordat cancerul în, în uh, programul cadru s-au referit la infecția cu helicobacter și Uh, dezvoltarea de cancere ca rezultat a unor infecții cu helicobacter. Asta e interesant pentru că știm că putem acționa și începește infecțiile cu bacteria helicobacter și probabil de aceea cercetarea s-a concentrat pe acest aspect. În ce privește programul Horizon 2020, care este în desfășurare, după cum știm, uh, aici 14% din uh, fondurile alocate cancerilor sunt îndreptate către cancere digestive ei uh, urmăresc aici uh, crearea unor noi mecanisme de screening, de exemplu, prin utilizarea uh, telefonelor inteligente care să testeze respirația persoanelor sau alte modalități de a identifica microbii din stomac pentru a încerca, deci pentru a încerca să descopere niște biomarcări pentru aceste cancere. Se cheltuie bani pe cercetare, dar, ca de obicei, problema e nu la nivelul Uniunii Europene. Problema e foarte adesea la nivelul statelor membre. Și ca să-i răspund doamnei Grostet la întrebarea dacă sunt suficienți bani, dacă se face suficient, e o întrebare dificilă. Pentru că am uh, răspunsuri concrete când s-au dat bani unui stat membru și statul membru n-a fost în stare să cheltuie banii. Deci nivelul de absorpție al țărilor care au cea mai mare nevoie pentru îmbunătățirea programelor de screening, nivelul de absorpție în acele țări, administrația, instituțiile medicale, situația acestora duce la un nivel de absorpție limitat. De aceea am avut ideea de a aduce experți externi ca să ajute țara respectivă să-și planifice cheltuielile și screening-ul. Și asta e un lucru pe care îl facem în acest moment. Încercăm să identificăm acele țări care au nevoie de ajutor plătim experți care să vină acolo din alte țări și să încerce să îmbunătățească situația. Nu încercăm să creăm noi strategii majore, încercăm să colaborăm cu statele membre să identifice nevoi și apoi să găsim resurse bugetare care să fie mobilizate pentru a ajuta. Deci, pentru mine, întrebarea nu e dacă avem suficienți bani din programul de sănătate sau cercetare. Întrebarea este cum transformăm acești bani în ceva care funcționează pe teren. Și de aceea am încercat să introduc această idee de a colabora cu statele membre și de a afla prioritățile și nevoile și apoi să oferim ajutor calibrat pentru statele membre, pentru cele mai sărace, cele care au cea mai mare nevoie de. Nu e vorba de 28 de state membre, e de vorba de 5, 6, 7 state membre. Deci o abordare foarte țintită. Și când întrebați, doamnă uh, Grostet, despre nevoia de a drama, dedramatiza procesul de screening, asta e o discuție foarte lungă. Uh, asta, dedramatizarea, asta înseamnă că trebuie să-ți educi populația și este o provocare majoră când încerci să comunici pe aceste chestiuni. Deci ai nevoie de uh, servicii de advocacy, de uh, susținerea profesiei medicale, uh, da, sigur și Parlamentul European poate juca un rol pentru a crește conștientizarea nevoiei de screening. Dacă e ceva acceptabil pentru unele boli și nu pentru altele. Deci, de exemplu, pentru HIV, la început era foarte dificil să determin oamenii să facă screening pe HIV, pentru că, practic, era o sentință de condamnare la moarte. Pe când Acum nu mai este așa, e o modalitate de a te asigura că primești tratament și că intri într-o situație stabilă. Deci trebuie să transmitem același mesaj oamenilor că cu cât ești detectat mai devreme, cu atât medicii pot face ceva ca să te ajute. Deci cred că acest mesaj trebuie transmis și de aceea cheltuim foarte mulți bani privind codul cancerului, pentru că el este despre prevenire. Ce poți să faci ca să slăbești, să nu mai fumezi, să nu mai consumi alcool și să faci screening. Deci punem toate aceste mesaje la oaltă în codul cancerului și dacă statele membre pot să transmită aceste 12 mesaje cheie în public, va fi o mai bună cunoaștere și acceptare a strategiilor de prevenire și de screening. În ce privește întrebarea doamnei Dali asupra diferitelor tipuri de eh, protocoale și de tipuri de screening, și de vârste medii. Asta e foarte dificil. Avem o, uh, o orientare în recomandarea Consiliului uh, pentru trei tipuri de screening-uri de cancer. De sân, cervical și colorectal. Și cum spuneam, am făcut două rapoarte noi comisia în legătură cu modul în care aceste recomandări se implementează în statele membre și cred că v-am arătat pe unul dintre slide-uri faptul că am uh, a ajuns de la 12 la 20 de țări care au screening pe cancer colorectal. Deci mergem în direcția corectă. Problema este că sunt variații în ce privește vârsta medie și standardele și metodele de testare care sunt folosite și în special sunt probleme legate de controlul de calitate și de aceea eh, investim în aceste centre de cercetare comune pentru a îmbunătăți controlul de calitate a tuturor programelor de screening. Principala Există probleme mari uh, de screening în două state uh, membre ca, a, a, care au avut rezultat ori diagnostice false și situații în care oamenii nu au fost, ori în situații în care oamenii nu au fost chemați la screening. Deci, avem situații uh, diferite. Uh, există grupuri de experți și de intervenție la nivel european care totuși permit o evaluare a acestor programe și o orientare a lor către o funcționare mai eficientă. Întotdeauna putem face mai mult. Sunt de acord cu noastră că povara reprezentată de aceste boli este enormă și trebuie să facem mai mult. Trebuie să ne asigurăm că uh, următorul program de cercetare uh, va continua aceste inițiative ca, uh, cu prioritate și în special în ce a spus domnul Poț, uh, tipurile de cancere care sunt neglijate. Sunt boli neglijate aceste cancere digestive. Deci trebuie să ne asigurăm că trebuie să țintim mai mult aceste boli care au fost uh, până acum lăsate în afara investițiilor în cercetare și cheltuielor în cercetare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru acest schimb de opinii. Acum, ultimul punct pe ordinea de zi de astăzi. De fapt, sunt două obiecții la ultimul punct. Una privind uh, porumbul modificat genetic 1507 810 și uh, deci e vorba de porumb uh, obținut prin încrucișarea a două sau trei dintre sode unice și apoi o a doua obiecție privind porumbul modificat genetic GA21. De obicei, Începem cu co-raportorii, dar haideți să vedem cine dintre ei se află aici. Doamna Boylan, vă rog să prezentați această obiecție. So many. Mulțumesc. Unii dintre colegii mei nu sunt uh, prezenți pentru că deja am discutat de o grămadă de ori subiectul. Uh, Uh, obiecțiile noastre sunt, uh, se bazează pe aceleași uh, argumente de fiecare dată. Procedura în sine este plină de lacune, plină de hibe care și tocmai de aceea trebuie să se schimbe. Noi am spus din nou și din nou că sistemul trebuie să fie reformat și asta cât mai curând cu putință. Rezoluțiile acestea și cele de dinainte spun cât se poate declar motivul pentru care nu suntem de acord cu aceste uh, Uh, cu aceste autorizări. Considerăm că legislația europeană este încălcată și Comisia trebuie să respingă toate solicitările de aprobare a unor OMG-uri până, când, până la reformarea sistemului de autorizare. După aceea uh, mai există și problema de legitimitate a lorii deciziei, o problemă care a fost recunoscută de altfel de către Comisie. Cerem uh, Comisiei Europene să respecte Convenția ONU cu privire la uh, biodiversitate și să să interzică importurile de OMG-uri rezistente la glifosat și la glufosinat Um, aceste tipuri de OMG-uri duc la creșterea cantității de erbicide folosite. Uh, această cantitate de erbicide, bineînțeles, distruge solul și biodiversitatea. În cazul acestor obiecții, e interesant faptul că, de obicei, putem uh, analiza toate uh, anexele disponibile cu privire la procedura de autorizare, dar de data aceasta, aceste anexe nu au putut fi accesate pe site-ul EFSA. Asta înseamnă că n-am putut analiza uh, argumentele autorităților com- competente din statele membre. Deci lucrul acesta ne, de- ne mulțumește. Atât. Okay, okay, thank you very much. Mulțumim. From, uh, other co-sponsors, I don't see anyone. Nu văd uh, ca alți uh, semnatare a acestor obiecții. Uh, mai dorește cineva să intervină? Poate doamna Gerling? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc. De fapt, uh, intervin în numele domnului Fielner, care ar fi trebuit să vorbească în numele grupului PPE. Vreau doar să vă spun că PP-ul se opune acestei propuneri uh, de rezoluție. Și asta din uh, aceleași motive pe care le invocăm de fiecare dată. Dar haideți să le repet. EFSA a venit cu un aviz pozitiv pe marginea acestor OMG-uri uh, pe 14 martie 2017. EFSA nu a găsit riscuri sau nu a descoperit riscuri și uh, a considerat că aceste OMG-uri sunt la fel de sigure ca și celelalte autorizate. În plus, nu considerăm că Comisia și-a depășit mandatul prevăzut în regulamentul de bază. După aceea, proiectul de rezoluție conține o serie de argumente nejustificate. În aliniatul E Spre exemplu, se spune că utilizarea acestor OMG-uri duce la creșterea cantității de erbicide, erbicide folosite, dar uh, nu există niciun fel de bază științifică pentru acest argument. Deci dacă vii cu asemenea argument, e clar că trebuie să uh, explici și pe ce te bazezi. După aceea, aliniatul F se uh, aici se vorbește despre cantitatea mare de glufosinat și glifosat folosite în cultivarea acestor OMG-uri. Din nou, nu există niciun fel de dovadă științifică pentru acest argument. Argumentul ar fi acela că cantitatea mare de glifosat și uh, glufosinat uh, ar duce la o cantitate mai mare de reziduri în produsele finale. Deci noi considerăm că dacă EFSA spune că aceste OMG-uri sunt sigure, atunci ar trebui să acceptăm avizul EFSA. Dacă refuzăm din pricini politice, atunci e grav pentru că deschidem cutia Pandorei pe mai multe paliere uh, Considerăm că dovezile științifice trebuie să fie respectate atunci când există. De data aceasta, iată, există. EFSA a analizat uh, din nou și din nou subiectul și să nu uităm că finanțăm din greu EFSA tocmai pentru uh, a obține genul acesta de analize științifice. Deci și nu există baze care să, să, să arate că analizele EFSA nu ar fi corecte. Deci, domnul Fielner, uh, Uh, se opune acestei propuneri de rezoluție. Aș putea spune exact aceleași lucruri și pentru a doua uh, propunere de rezoluție, dar n-are rost. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci dăm cuvântul Comisiei. Vom auzi probabil aceleași argumente din partea Comisiei. E... Suntem ca într-un film care se repetă. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă, vă mulțumesc pentru comentarii și eu voi încerca să fiu foarte subcintă. Avem uh, aici două uh, rezoluții, una pe tema unei noi autorizări și cealaltă pe tema unei prelungiri a autorizării. EFSA s-a ocupat de ambele subiecte și uh, de fiecare dată avizul EFSA a fost unul pozitiv. Într-adevăr, uh, statele membre au comentat uh, aceste solicitări, EFSA a răspuns temerilor exprimate de către statele membre și, de asemenea, Comitetul Permanent a avut o ședință pe tema aceasta. De asemenea, Comitetul uh, Uh, permanent uh, și, de fapt, uh, EFSA a, au susținut că nu există argumente care să dea să, să nu există argumente care să fundamenteze o Um, o respingere a acestor solicitări de autorizare sau prelungiri de autorizare. Deci, tocmai de aceea, pe baza acestor dovezi științifice, Comisia Europeană a fost de acord cu aceste autorizări. La Comisia Permanentă, Comitetul Permanent am votat pe 23 aprilie, nu au existat niciun fel de obiecții la aceste autorizări și chiar ieri am uh, trimis mai departe proiectele de autorizare și uh, niciun alt for uh, implicat în proceduri nu s-a opus acestor autorizări. Deci pentru a nu prelungi, pentru a nu lungi vorba, Comisia Europeană consideră că a respectat mandatul uh, pe care îl are la dispoziție, a respectat procedurile și actele legislative, uh, dispozițiile legislative, nu a mers mai departe decât uh, îi permea, permitea legislația europeană în niciunul dintre, în niciunul dintre cazuri. Pe de altă parte, Există niște argumente folosite în aceste pro- proiecte de rezoluție care nici măcar nu obligă Comisia să reacționeze în vreun fel sau altul. Cu toate acestea, noi dorim să reacționăm la toate argumentele vehiculate în uh, Parlament. Uh, noi uh, dorim, bineînțeles, să colaborăm foarte strâns cu, cu dumneavoastră. Vom explica, bineînțeles, uh, sau vom reacționa uh, fiecare dintre punctele menționate în rezoluție în cazul în care ele vor fi adoptate. Vă mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, încheiem dezbaterea pe ziua de astăzi. Ședința se suspendă, ne revedem mâine la ora 9, vom avea o sesiune de vot. Vă mulțumesc!